Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi colegi, vă invit să luați loc. Vă rog. La séance est reprise. Reluăm ședința. Această dimineață este dedicată unei serii de voturi primele două vizând viitorul uh, cadru financiar multianual, raportul din inițiativă al colegii noastre Isabel Toma și, în al doilea rând, raportul din proprie inițiativă în legătură cu noile resurse proprii, raportor uh, Ianuș Lewandowski și Gerard Depre. Vă invit să vă introduceți cartelele de vot în aparate ca să facem un test. Scuzele. Le scrutin est ouvert. Votul este deschis. Începem votarea. Avem 27 de cartele introduse în aparatele de vot. Iată, deci, doi colegi nu au votat. Chiar dacă se pare că au introdus uh, cartelele. 26 avem acum, nu știu cine e al 27-lea. Se închide votul. Bien, donc nous allons voter d'abord. Vom vota mai întâi raportul din proprie inițiativă, cadrul financiar post Uh, multianual 2020. Amendamentul 33 pentru împotrivă, abțineri, respins. 36 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 cine este pentru, împotrivă, Abțineri? Se respinge. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Deschidem scrutinul. A votat toată lumea. Închidem votul. se respinge în mod clar. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 55, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 56 pentru, pen, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 89. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica electronic. Deschidem votul. Toată lumea a votat. Închidem votul. Se adoptă cu 13 voturi împotriva 12 la 12. Se respinge. Se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. Trecem la amendamentul 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 129 și 130. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Amendamentul 131. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 134. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 135. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 132. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 142 și 143 identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150, 151, 52, 153, identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, resping, se resping. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 a fost retras, 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 165, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 168, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic pentru amendamentul 168. Votul este deschis.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 se respinge. 191. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 192. În două părți. Partea întâi. Other programs. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic, deschidem votul. A votat toată lumea, închidem votul. Se respinge. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 193, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 194, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 195, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 196, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 197. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 198. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține. Se respinge. 200. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 200. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 201. Pentru. Împotrivă. Cine se abține? Se adoptă. 202. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotrivă, cine se abține, se respinge. 205 pentru, împotrivă, abțineri, s-a respins. 206, cine este pentru, împotrivă, abțineri, s-a respins. 208, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 207, pentru, împotrivă, abțineri,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 abțineri, se adoptă. Amendamentul 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 228. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem acum amendamente 230, 30, 231, 232, 233, 234 și 235 care vor fi votate în bloc. Se referă la alineatul 9, subalineatul 9, paragrafele 2 și 42 și 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 236 pentru, împotrivă. Nu l-am anunțat, dar considerăm votat. 237. 37 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul. Respins cu 21 de voturi la 13. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 263 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 266 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 264 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 265, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 285 pentru, împotrivă,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 abțineri, se adoptă. Amendamentul 312 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A, 314, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 328, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 359. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Verificăm electronic. Deschidem votul. S-a votat, închidem votul. Se adoptă cu 19 voturi la 15. Amendamentul 362. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 37. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 38. Pentru. Împotrivă. Se abține. A, se adoptă. Amendamentul 391 cu un amendament oral. Aveți textul. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 412 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 413. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 414. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 415. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 416 și 417 identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 418 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 41. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 422. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 427. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 435. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 436 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Poate trebuie să vă odihniți puțin, pentru că nu se prea mai ridică mâinile foarte bine. Deci, vă rog, 472 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 496. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge cu 19 voturi la 13. 497 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul 46, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 506, cu un vot pe părți, la cererea grupurilor PP și SND, prima parte până la exante conditionalities, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și partea a doua, de la from performance în, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 508 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 510 pentru, împotriva abțineri se respinge. 519 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 530 în două părți. Prima parte până la educație și sănătate. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține, se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 536 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 535 pentru. Devine caduc. Compromisul 48 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 556 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 569 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 50 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 51 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 599 cine pentru, împotrivă. Abțineri respins. 50, compromisul 52 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 612 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 604, cine este pentru, împotrivă, verificăm electronic, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă cu 20 de voturi la 16. Amendamentul 628, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. A, compromisul 54, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 629, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 639, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 640 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 642 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 644 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins, dar verificăm electronic. Deschidem votul. 644. 644. A votat toată lumea? Votul s-a închis respins, 22 voturi împotrivă, 14 pentru, 645 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 646 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 647 pentru, împotrivă, vom uh, verifica vot electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 16 la 16. Respins. Cu puțin. Compromisul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 659 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 660 și 661 identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 663 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 662 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 664 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 676. Două părți. Prima parte până la gender balance, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Vot electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 22 voturi împotrivă, 14 pentru. Amendamentul 677, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Compromisul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 591. Vot sur... Votăm a doua parte doar. Avem și un amendament oral Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 18 pentru, 16 împotrivă. Compromisul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu ezitați totuși să ridicați mâna, fie dacă sunteți pentru, fie dacă sunteți împotrivă. Compromisul 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62. Compromisul 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament oral la aliniatul 97. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 63. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 680 a fost retras, 682 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 683 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 devine caduc. Trecem la 678, care este de asemenea caduc. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri, respins. 2 pentru,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 Votul s-a închis. Respins cu o mare majoritate. Vă rog să ridicați mâinile totuși. 25 este deja acoperit. Trecem la 27. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 65. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la avize. Multe dintre amendamentele regii sunt acoperite. Regii C pentru, împotrivă, abțineri, respins. AFCO nu trebuie să votăm nimic. La cont, haideți să votăm toate amendamentele care nu sunt acoperite deja sau aliniatele care nu sunt acoperite. Cine e pentru? Domnule Dupre? Doriți un vot separat? Bine. Aliniatul 6 atunci. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Aliniatul 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Aliniatul 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? respins. Alinetul 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alinetul 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la Comisia PEș. Aliniatul 13 pentru, sau la aliniatele acestea putem recurge la un vot în bloc? Domnule Dupre, da, mai puțin aliniatele 29 și 30. Deci, cu excepția lui 29 și a lui 30. Bine, atunci. No. Just, no. no. Okay. Bon, écoutez, ça va être plus simple de voter paragraphe par paragraphe. Ar fi mai simplu să votăm aliniat cu aliniat. Am fi terminat deja. Aliniatul 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe. Nu, am uitat de 30. Aliniatul 30 pentru. Aliniatul 30 de la peș pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe. Toate aliniatele sunt acoperite. Tran Aliniatul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 24. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 26. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cultură. Aliniatul 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM. Aliniatul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ITRE. Aliniatul 15 pentru, împotriva, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. La afet nu avem nimic de votat. Envi. Aliniatul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, respingeri, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri, agri 2, pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 14 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 15 pentru, împotrivă, abțineri respins. Agri 19 pentru, împotrivă, abțineri respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri respins. Deve Putem vota în, în bloc aici? Există obiecții? Bine, DV2, e 20, 21, 31, 33. Pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Era vorba despre DV43. Și acum votul final astfel amendat. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 20 de voturi pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări Îi felicităm pe cei doi co-raportori, Izabel și Ian. Le mulțumim și uh, raportorilor din umbră și colaboratorilor noștri care au ajutat la crearea acestor amendamente de compromis un efort uh, susținut cu siguranță. Vom face o scurtă, scurtă pauză. Permiteți-mi să beau în sănătatea dumneavoastră. Je vous invite à boire un coup si vous, vous en ressentez la nécessité. Puteți uh, bea și dumneavoastră ceva dacă simțiți nevoia. Bon, ça a bien marché quand même. Oui, ça fait pas un super, en tout cas. Bun, da? Bon, vous êtes prêts pour les ressources Sunteți pregătiți pentru noile resurse proprii? Donc je remercie euh, nos deux rapporteurs et Le mulțumesc raportorilor noștri și tuturor celor care i-au ajutat în pregătirea acestor liste de vot și în pregătirea amendamentelor de compromis.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 Trecem acum la votul asupra raportului din proprie inițiativă pregătit de domnul Depre și domnul Lewandowski. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 15. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Vot electronic. Votul s-a deschis.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 abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 15, amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 a fost retras. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, Îmi cer scuze, am uitat de amendamentul 89. Deci 89 pentru, împotrivă, nu e clar, nu se ridică mâinile, deci vă pedepsesc vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins cu 20 de voturi împotrivă, 14 pentru. Amendamentul 19. Compromisul, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 și 95 identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 100, 199, 100 2 până la 111, vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 114. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 116, 118, 120 și 124 și 126 ar putea face obiectul unui vot în bloc. Cine e pentru aceste amendamente? Împotrivă, abțineri, respinse. Compromisul 24, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 42, amendamentul 125 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Cu 20 la 14. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 134 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 133 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 27A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 50, amendamentul 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 este caduc. Compromisul 28E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, Vă rog să ridicați mâna, pentru că altfel va trebui să facem un vot electronic. S-a deschis votul la 164. Toată lumea a votat, s-a închis votul și se adoptă cu 21 la 14. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la considerente. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avizele, în primul rând avizul INTA, alineatul 5 și 6 care nu sunt acoperite, Vot în bloc, dacă doriți, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Și acum votul asupra textului modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. Un ultim apel pentru al 36-lea vot. Iată, a votat. Mulțumesc. S-a închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi pentru și 4 împotrivă o abținere. Felicitări lui Gerard Depre și lui Ianuș Lewandowski care au reușit să vorbească cu o singură voce și ne-au ajutat pe toți. Felicitări și celor care ne-au asistat. <laughs> Bon. Alors, ce n'est pas parce que vous avez voté sur... Dar să nu credeți că dacă ați votat uh, CFM-ul și resursele proprii, uh, că trebuie să lăsați deoparte raportul care urmează. În primul rând, vreau să subliniez importanța acestuia. Avem un amendament, însă acesta nu este eligibil, nu este admisibil. Este vorba de Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. Trebuie să spunem da sau nu. Vot cu apel nominal pentru acest text care nu poate fi modificat. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul și se adoptă cu 28 de voturi pentru, două împotrivă și două abțineri. Felicitări raportorului, mulțumesc! Da, e genul de rapoarte pe care nimeni nu îl dorește. Mulțumesc și pentru aplauze.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 23 de voturi la 7. Uh, îmi pare rău că n-am văzut, dar vă rog să ridicați mâna. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Mm. Amendamentul 8, încă o dată că n-a fost clar, pentru, împotrivă. Aproape la egalitate, deci vom face un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 la 6, dar din păcate dacă nu ridicați mâna, nu pot să-mi dau seama. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri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 17, spune președintele, mă scuzați. Deci, deschidem votul la 17. S-a închis votul, se respinge, 18 la 14, amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ansamblul textului, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi la 2. Felicitări a raportorului Paet. Trecem acum la următorul punct. Un alt raport uh, care ține de Fondul European de Ajustare la Globalizare. Raportor este colegul nostru, González Pons, referitor la dosarul Galicia. Amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 Vot pe părți cerut de raportor. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum ansamblul textului modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Se adoptă cu 30 de voturi la 1 și o abținere. Felicitări raportorului. Și acum textul uh, colegei noastre, Inese Vaidere. Este vorba de posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzută pentru parteneriate. Vot pe ansamblul textului, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. De fapt, avem două voturi aici. Primul vot este asupra acordului de parteneriat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și al doilea vot asupra avizului, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. două persoane care au introdus cartela, dar nu au votat încă. Acum s-a închis votul și se adoptă cu 27 la 3. Felicitări raportorului. Trecem acum la instrumentele de finanțare externă. revizuirea la jumătatea perioadei și viitoarea arhitectură post-2020. Amendamentul 1 pentru împotrivă nu e foarte clar. Vom trece la votul electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 22 la 8. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 a fost retras, amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare electronică. La amendamentul 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă... Nu, mă scuzați, spune președintele, se respinge 17 la 14. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 23 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum vot asupra textului modificat. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. S-a închis votul și se adoptă cu 28 de voturi la 4 și fără abțineri. Felicitări raportorului! Trecem acum la bugetul 2018 vot care urmează celor două avize favorabile uh, pe care le-am dat uh, pentru Fondul de Ajustare la Globalizare. Uh, domnul Mureșan, domnule președinte, e vorba aici de votul pentru două viramente la bugetul pe 2018 și acestea, cum ați spus, domnule președinte, sunt consecința celor două rapoarte pe care le-am adoptat acum, raportul uh, Esteban González Pons referitor la Galicia și raportul domnului Paet în ceea ce privește licențierile de la Ericsson în Suedia. Vom vota, deci, miramentele uh, viramentele necesare pentru transferurile necesare pentru uh, 2 uh, milioane din rezerva EGF către linia principală a EGF, aceasta fiind o consecință a a adoptării raportului domnului Paet. Propun să votăm pentru și după aceea vom vota al doilea transfer care se referă la 720.000 de euro, tot din rezerva fondului EGF către linia principală a EGF, în urma raportului făcut de colegul nostru González Pons. Este vorba de suma necesară în urma cererii făcute de autoritățile spaniole uh, pentru licențierile făcute în zona Galicia. Și aici votul din partea mea este favorabil. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor general. Cred că nu sunt alte comentarii de făcut, deci vom trece la vot. Vot cu apel nominal la primul transfer. Vot electronic, mă scuzați. S-a deschis votul. Toată lumea a plecat, dar se pare că unii colegi au plecat, au părăsit sala și și-au lăsat uh, cartela introdusă. S-a închis votul și se adoptă cu 27 de voturi la 3 și acum al doilea transfer, Galicia, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 28 de voturi la 2 se adoptă. Trecem acum la alte secțiuni și dau cuvântul raportorului Richard Ashworth. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de două transferuri de data aceasta. Primul în ceea ce privește uh, modificarea în conformitate cu uh, organigrama Comitetului Regiunilor și cea de-a doua pentru Parlamentul European. Deci pentru COR, modificările se referă la transformarea 186 de posturi AD6 din temporare în uh, permanente și încă uh, trei uh, AD3 care se transformă în SC4. În felul acesta se economisesc 368,9 uh, euro pe o perioadă de 10 luni. A doua cerere se referă la Parlamentul European, este un pic mai complicată Digicom ne-a cerut un transfer de 3 milioane de euro de la linia bugetară 3242 la 1400. Este vorba de participarea la evenimentele publice și informații uh, către uh, personal al, al grupurilor politice. Asta pentru uh, politicile de la anul și scopul este ca biroul de legătură să poată să recruteze încă 49 de agenți uh, pentru uh, comunicarea legată de strategia electorală. În noiembrie s-a hotărât să se facă o campanie descentralizată și practic despre asta este vorba și va fi nevoie de un vot. Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți îngrijorări, așa cum am și eu de altfel, și am trimis o scrisoare către DGCOM pentru a cere clarificări și pot să spun că am primit răspunsul de la DGCOM, care a răspuns în mare măsură la îngrijorările noastre. Partea care mă dezamăgește pe mine însă a fost cea legată de reorganizare este că um, campania din 2019 se include în bugetul pe 2018 și asta s-a hotărât în ultimul timp, în ultimul moment, pentru că s-a hotărât această descentralizare a campaniei. Am vorbit și cu domnul Rubic pe această temă și sper ca pe viitor acest lucru să se modifice pentru a nu mai trece prin astfel de uh, situații. Oricum am primit răspunsurile pe care le așteptam la întrebările noastre. E nevoie de un vot și cred că nu avem motive întemeiate pentru a ne opune acestui transfer. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Este prezent aici în sală și directorul general al DGCOM. Considerați că este util uh, să vă ascultăm pe această temă pentru a um, face față îngrijorărilor legitime pe care le-am putea avea, pentru că e vorba aici uh, de un buget pe care îl votăm și că s-a luat o decizie chiar înaintea sfârșitului exercițiului bugetar pe 2017 pentru a modifica acest buget. Domnule președinte, am uh, transmis scrisoarea către DGCOM și am primit un răspuns uh, potrivit și complet. Au fost mai mulți colegi care aveau îngrijorări și nu știu dacă cineva dorește să aibă mai multe clarificări, pentru că DGCOM este acum prezentă, poate că ar dori să intervină pe această temă. De question. Sunt întrebări? Se pare că nu. Este vorba de un transfer care, dacă nu se ridică obiecții, dar iată, ne trebuie un vot în legătură cu cele 49 de posturi. Un vot electronic. Deschidem votul. Mai sunt voturi de exprimat? Se pare că e o carte inactivă. Se închide votul. Se adoptă cu 23 de voturi la 5. Și în ceea ce privește transferul pentru Comitetul Regiunilor, dacă nu sunt obiecțiuni, nu e nevoie de vot, considerăm că în comisia noastră s-a adoptat această propunere. Trecând la politica imobiliară, nu e vot prevăzut și, prin urmare, am epuizat ordinea de zi. Următoarea reuniune va fi pe 8 martie de la 9 până la 12.30. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru că ați fost prezenți atât de devreme și atât de numeroși pentru un, o sesiune de vot importantă pentru viitorul Uniunii.